să creeze aceste tabele, pentru că, iată, avem nevoie de o reglementare, de o implementare unitară la nivel european a legislației comunitare. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, mulțumesc, dragi colegi, mulțumim, domnule comisar. Dezbaterea este închisă, votul va avea loc mâine. Următorul punct de pe ordinea de zi. Iată, o întrebare sezona, sezonieră. Uh, securitatea, siguranța jucăriilor. Raportor din nou, doamna Weisgerber, care are cuvântul. Uh, încă o dată mă bucur că pot să iau cuvântul în ceea ce privește directiva privind siguranța uh, jucăriilor. Am avut un obiectiv în viziune, să avem jucării mult mai sigure, pentru că copiii care se află în faza de creștere și de dezvoltare uh, reacționează cât se poate de sensibil la substanțe chimice periculoase. Am ținut cont de datele științifice la zi și la nivel european am solicitat cele mai stricte cerințe în ceea ce siguranța jucărilor. Ca de fiecare dată înainte de Crăciun, această temă se află pe buzele tuturor. Mie, ca mamă, mi este foarte important acest subiect și de aceea militez pentru standarde stricte. Tocmai de aceea am inițiat această, am inițiat această dezbatere împreună cu colegii mei. Mereu trebuie să avem în vedere faptul că, potrivit noilor uh, evoluții Uh, științifice, limitele pentru metalele periculoase și grele nu sunt suficiente deocamdată. Ar trebui ca acestea să fie mult mai stricte și ar trebui să acționăm acum, potrivit datelor științifice ce ne sunt furnizate. Domnule Tajani, și în urmă cu un an am solicitat colegului noastră să dea curs solicitărilor noastre. M-ar bucura faptul că, m-ar bucura ca comisia să acționeze chiar dacă mai târziu decât ne-am fi dorit-o noi. Din câte știu eu, ar trebui ca cel puțin limitele maxime pentru metale grele să fie uh, mult mai stricte, dar trebuie să verificăm toate substanțele periculoase. Nu ar trebui să tratăm doar subiectul metale grele, nu ar trebui să ne limităm la atât, ci ar trebui să ținem seama și de uh, substanțele periculoase, celelalte substanțe periculoase, cancerigene, mutagene, toxice. Uh, Uh, solicit și în acest sens o îmbunătățire, pentru că, la urma urmei, siguranța copiilor noștri este în, în joc. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Doamna Gephardt are cuvântul. Da. Mulțumesc, domnule președinte. An de an, an de an, purtăm această discuție privind siguranța jucăriilor și an de an constatăm că sunt multe probleme. Este vorba despre substanțele CMR, cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere, substanțe extrem de periculoase pentru copii, periculoase pentru sănătatea acestora, dar și pentru viața lor pe ansamblu. Rezultatele ne arată că trebuie să uh, adaptăm limitele maxime. Uh, solicităm Comisiei Europene ca în sfârșit să se miște în această direcție și sper, domnule comisar, să faceți acest lucru. Dar aceasta nu este singura problemă. O altă problemă se referă la supravegherea pieței și aici sunt vizate statele membre. Dumneavoastră sunteți responsabil uh, ca să vă asigurați că pe piață ajung doar jucării uh, conforme cu standardele de securitate și siguranță impuse la nivel european. Însă iată că, din păcate, nu, acest lucru nu este regula și de aceea ar trebui să ne asigurăm de îmbunătățirea și acestui aspect. În al treilea rând, și un ultimul rând, este vorba despre etichetarea jucăriilor. Mulți oameni consideră pe falsă dreptate că uh, etichetele actuale sunt etichete care atestă siguranța, dar este fals, după cum am spus. Și de aceea, domnule comisar, a sosit timpul ca Comisia să se preocupe și de acest aspect. Cum anume putem să stabilim un simbol european al siguranței uh, care să fie emis de uh, și con- care să fie controlat de autorități independente, astfel încât să nu se ajungă la situații în care jucăriile periculoase sunt uh, puse pe piață și, iată, pun în pericol sănătatea copiilor noștri. Consider că avem o parte din vină în momentul în care se întâmplă așa ceva, de aceea trebuie să ne asumăm răspunderea. Mulțumesc. Domnul Bușoi, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, dragi colegi. Siguranța jucăriilor este un subiect foarte important, nu numai pentru că suntem în această perioadă uh, a anului când vânzarea de jucării crește foarte mult. Este datoria noastră ca reprezentanți ai cetățenilor să vegem că uh, interesele consumatorilor și protecția copiilor sunt asigurate. Directiva 48 din 2009 uh, se asigură că jucăriile îndeplinesc cerințele, în special special cele legate de utilizarea substanțelor chimice. Măsurile de supraveghere a pieței au fost întărite documentele pe care importatorii trebuie să le aibă trebuie să conțină o descriere detaliată uh, a designului și producției uh, jucăriilor, materia primă folosită, substanțele și riscurile pe care le prezintă aceste jucării. Totuși, după ce s-a citit avizul științific uh, al Comitetului Științific pentru Riscurile de Sănătate și Mediu, există o serie de preocupări în legătură cu riscul prezenței unor substanțe chimice în uh, jucării uh, și anume faptul că evaluarea limitelor de migrație nu este fiabilă. Metoda de calcul pentru a uh, reglementa categoria CMR. În ceea ce privește proiectarea jucărilor pentru copiii sub 3 ani, Uh, acesta fiind uh, segmentul de vârstă cel mai vulnerabil, uh, jucăriile pentru aceștia trebuie testate. De asemenea, raportul RAPEX arată probleme cu piața jucăriilor. Există multe jucării încă care um, presupun un risc pentru categoriile vulnerabile de consumatori. Directiva trebuie um, să devină mai riguroasă pentru a asigura protecția copiilor. Aceste probleme trebuie să fie abordate cât mai curând cu putință, trebuie să ne asigurăm că nu uh, există niște verici uh, lipsă uh, după implementarea directivei. Trebuie să prevenim uh, și să împiedicăm uh, utilizarea unor substanțe periculoase în jucăriile pentru copii Mulțumesc. Domnul Harbour, două minute. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că importanța întrebării pe care o adresăm în seara aceasta este că, de fapt, această comisie continuă să fie extrem de vigilentă în legătură cu chestiuni legate de siguranța jucării, după cum o face în ce privește toate bunurile de consum. Deci depunem eforturi deosebite pentru adoptarea directivei revizuite privind ciucările în domino, dar lucrurile nu se opresc aici. Iată de ce cred că e o, o șansă binevenită de a vă da dumneavoastră, domnule comisar, șansa de a ne asigura că mențineți și urmăriți îndeaproape toate evoluțiile, rezultatele testărilor și că prevederile legislației existente și a legislației viitoare vor continua să fie actualizate pentru a reflecta dovezile științifice tot mai mare în legătură cu substanțele chimice potențial periculoase și include nevoia de metode coerente de testare. Și cred că o parte a problemei este că de multe ori vedem că fabricanții de jucării se confruntă cu dificultăți pentru a avea standarde coerente pe baza cărora să testeze. Știu că veți ocupa de unele dintre acestea. Aș vrea să mă refer și la chestiunea mai largă. După cum au spus mai mulți colegi, problema de aici nu este doar în legătură cu legiferarea, cu reglementarea, ci întregul, întregul lanț de furnizare a jucărilor. O mare parte a acestui sau acestora jucărilor vin din afara Uniunii Europene. Recent am fost invitat colegul nostru, domnul Dali, să reprezintă această comisie pentru piața internă din Parlamentul European la un summit trilateral între americani, europeni, uh, să discutăm în China despre siguranța jucărilor. Și unul dintre lucrurile importante pe care le-am făcut acolo și comisia, și vreau să recunosc că a fost să discutăm cu fabricanții chinezi despre proiectarea, sau includerea siguranței încă din proiectarea jucărilor. Cunoașterea acestor directive nu are nimic de a face cu marcarea sau cu testarea de către părți terțe, ci de principiile de bază de a transfera informații, cunoștințele pe care le avem, de a integra aspecte de siguranță din momentul proiectării și ca aceste produse sigure să fie menținute în producție de sisteme de calitate adecvate, nu doar pentru jucărie și toți furnizorii. Așa asigurăm această securitate nu va fi vorba de o marcare, ci despre cadrul de reglementare, de legiferare adecvat, ca toată lumea de pe lanțul de furnizare să înțeleagă ce răspundere îi revin. Președintele, mulțumim. Acum doamna Ruiule. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac o singură remarcă către domnul Harbour. Sună foarte bine ceea ce spuneți, dar cred că și noi trebuie să ne facem temele. Adică nu este uh, o coincidență faptul că de fiecare dată înainte de Crăciun discutăm în Parlament uh, despre siguranța jucăriilor. Anul trecut discutam despre substanțele cancerigene uh, din uh, jucării. Comisarul Verheugen ne-a spus explicit anul trecut, ne-a promis că va face, va comanda noi studii și că vor fi trase consecințele. Iată că acest studiu există de la jumătatea acestui an și limitele pentru substanțele cancerigene Uh, sunt, potrivit studiului SHARE, uh, sunt mult prea ridicate. Discutăm despre rezultatele CSRSM. Așadar, uh, întrebarea către domnul comisar este cum anume veți aborda dumneavoastră acest studiu? Ce vreți dumneavoastră să faceți în materie de consecințe portate de, comportate de acest studiu? La fel, într-un alt studiu, Comitetul Științific pentru Riscurile Sănătate și de Mediu a uh, uh, sugerat că metale grele nu, uh, mai, nu sunt uh, uh, adecvate, no longer appropriate. Ce facem în acest capitol cu metalele grele? Așteptăm uh, limitele maxime pentru uh, zgomotul uh, ce trebuie să-l emită jucăriile. Ni s-a promis acest lucru în primă lectură pe documentul uh, pe acest subiect. Sperăm uh, ca în sfârșit rezultatul să vină și nu în ultimul rând ajung și la supravegherea și monitorizarea pieței. Cele mai bune directive uh, își arată adevărata, adevărata valoare pe piață. Și, nu în ultimul rând, discutăm și despre rolul uh, autorităților vamale. Domnul Tajani știe că dorim să cooperăm. Cu doamna Șaldemos avem, uh, avem o raportoare care militează pentru pași adiționali în această direcție. Vom coopera cu dumneavoastră. Acesta va fi următorul pas important care trebuie să, pe care trebuie să l întreprindem pe lângă uh, impunerea unor noi limite în ceea ce privește substanțele organice CMR. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte onorați uh, eurodeputați, discuția în Parlament în ceea ce vește siguranța jucăriilor în Uniunea Europeană nu putea, fi, nu putea avea loc într-un moment mai potrivit, având în vedere evoluțiile recente în care am văzut Belgia a retras de pe piață o serie de jucării din uh, cauza substanțelor uh, carcinogene prezente. Acest lucru s-a întâmplat și în uh, Franța, unde au fost retrase produse similare. Așteptăm notificarea în legătură cu măsurile luate de autoritățile naționale, după care vom evalua imediat datele primite prin Comitetul Științific. Dacă aceste verificări confirmă pe baza datelor științifice că o concentrație a formaldehidei este un pericol pentru copii, vom lua măsurile pentru a modifica prin comitologie dispozițiile în acest sens din directivă. Îl uh, asigur pe domnul Harbour, directiva prevede acest mecanism. Uh, trebuie să actualizăm datele pe baza datelor științifice care uh, sunt puse la dispoziție. Comisia a făcut astfel de schimbări pentru o serie de substanțe menționate de doamna Weisberger mai devreme, plumb și cadmiu, Valorile lor au fost schimbate în urma celor mai recente informații științifice. Parlamentul va fi implicat în uh, astfel de acțiuni însă, mai presus de tot, măsurile uh, care fac obiectul comitologiei, doamnă uh, vă asigur uh, că vom verifica în ceea ce vește aceste două substanțe pe care le-ați menționat. Acum, în ceea ce privește chestiunile concrete care, se află, care reprezintă miezul întrebării orale adresate în această seară, aș vrea să încep cu Comitetul Științific pentru Riscurile de Sănătate și Mediu. Se face referire la un studiu efectuat în legătură cu metalele grele, plumbul din jucării. Acest lucru s-a făcut în conformitate cu standardul EN 713. 15 uh, state membre au uh, participat și pot să confirme conformitatea jucărilor cu directiva. Numai două din 40 de laboratoare au interpretat greșit uh, rezultatele analizei și rezultatele acestui studiu au fost transmise comisiei, care la rândul său le-a transmis statelor membre. Uh, au uh, anunțat șefii laboratoarelor uh, și laboratoarele au fost rugate să ia măsurile adecvate. Rezultatele au fost transmise și Comitetului European pentru Standarde, astfel încât să aibă în vedere posibile schimbări ale standardului EN713 pentru a institui un nou standard atunci când dispoziția privind substanțele uh, chimice va intra în vigoare în 2013. În ceea ce privește directiva privind jucăriile adoptată în mai 2009, ea face parte dintr-un nou cadru legislativ pentru punerea pe piață a jucăriilor cu o vigilență crescută. Statele membre trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că numai produsele care prezintă siguranță uh, sunt uh, Uh, accesibile consumatorului european. Acest lucru este valabil uh, și pentru controlul la frontieră, cât și îmbunătățirea uh, eficienței inspectoratelor care se ocupă cu produsele care sunt deja pe piață. Dacă se constată nereguli cu produsele de pe piață, trebuie să transmită informațiile celorlalte, uh, celorlalte state membre prin uh, RAPEX. Comisia lucrează cu, uh, în deoseb cu autoritățile chineze în privința siguranței jucăriilor. Au loc întâlniri periodice pentru a face un schimb de informații în legătură cu legislația și standardele care trebuie aplicate, precum și practica existentă. Funcționarii publici chinezi sunt formați astfel încât să-și îmbunătățească controlul produselor. În ceea ce privește limitele pentru uh, substanțele chimice, domnule Bușoi, am dori o metodă bazată pe migrație pentru că ea abordează riscul cu care se confruntă uh, copiii. Însă limitele astfel, unor astfel de uh, migrații uh, implică o calculare a riscului și expunerii la risc. Substanțele chimice uh, sunt peste o mie și nu avem uh, suficiente informații în legătură cu toate aceste substanțe. Această metodă, date fiind cunoștințele științifice, nu poate fi folosită. Se uh, prevăd limite bazate pe migrația pentru anumite substanțe chimice uh, în legătură cu care există date științifice. Putem să introducem astfel de limite în viitor atunci când vom dispune de informații în legătură cu noi substanțe chimice. În ceea ce privește compușii, hidrocarburile policiclice aromatice, aceste substanțe se regăsesc în mai multe produse, nu numai în jucării. De aceea există posibilitatea de a avea măsuri uh, pentru uh, a uh, le ținti și acest lucru se regăsește în uh, RICI jucăriile pentru copiii sub 3 ani fac obiectul unui control mai riguros. Copiii sub 3 ani sunt uh, mai vulnerabili. Dacă există o îndoială în legătură cu categoria de vârstă utilizat, care îi se adresează uh, o an, un anumit produs, o jucărie, atunci trebuie să se aplice uh, reguli mai uh, stricte. Expunerea la risc și utilizarea jucăriilor sunt diferite. Trebuie să interzicem anumite uh, jucării dar trebuie să avem grijă să uh, nu exagerăm în unele cazuri. De asemenea, uh, legislația Uh, vorbește și uh, de substanțe din categoria CMR și um, interzice utilizarea acestora. Dacă substanțele nu reprezintă un risc pentru sănătate, atunci ele nu pot fi interzise. Trebuie să se facă o evaluare de la caz la caz pe baza informațiilor științifice care există pentru fiecare substanță. Uh, s-ar putea adopta limite mai stricte prin comitologie pentru a garanta un nivel adecvat de siguranță. Comisia va face astfel de propuneri ori de câte ori un risc uh, real impune astfel de abordare. După cum știți, noua directivă se va aplica operatorilor economici din iulie 2011. Obligațiile Uh, inerente uh, se vor aplica din iulie 2013. Legislația trebuie aplicată de toate statele membre și de toți agenții economici, precum și integrarea și aproximarea uh, informațiilor științifice constituie o prioritate. Ne-am întâlnit de două ori cu statele membre pentru a vedea ce schimbări trebuie aduse obligațiilor uh, care există uh, în legătură cu substanțele uh, chimice. Ne vom întâlni și anul uh, viitor în aprilie pentru a face o astfel de evaluare. Ne-am întâlnit uh, în noiembrie și am avut rezultate bune în legătură cu definirea priorităților, opțiunile pe care le avem în vedere. Ne vom întâlni din nou în ianuarie. În ceea ce privește supravegherea pieței, domnule Harbour, Veți primi un răspuns mai târziu la întrebarea noastră. Doamna Comi, două minute. La directiva servii... Mulțumesc, domnule președinte. Directiva privind siguranța jucăriilor este un pas important înainte pentru protecția copiilor în vârstă de până la 14 ani. E extrem de important, e vital să avem o listă cu lista jucărilor și cu ce trebuie să se conformeze înainte de a fi plasate pe piață, să fie armonizate în Europa în baza anumitor cerințe esențiale. Evaluarea de conformitate a jucărilor este garantată de marca CE, care reprezintă o garanție de securitate ridicată dacă comparăm cu alte norme internaționale. Desigur, sunt convinsă că cu trecerea timpului se va ajunge mai degrabă la microcipuri și nu la marca C. Cred personal că Uniunea Europeană se angajează întotdeauna pentru îmbunătățirea testelor de securitate, pentru a le face mai conforme cu noile tehnologii. Vă rog să mi permite să-mi exprim nedumerirea în fața faptului că Tocmai acum se începe să discute despre un studiu unde e vorba de neconformitatea testelor în ce privește limitele de migrare pentru substanțele chimice din jucării. Să nu creăm alarme nejustificate. Desigur că trebuie să se adapteze cu regularitate sistemele de control, dar nu trebuie să mergem prea departe, pentru că asta altfel ar dăuna numeroasele întreprinderi europene care lucrează în domeniul jucărilor și care respectă toate normele în vigoare într-un moment uh, foarte important pentru producția acestor întreprinderi. Trebuie să reamintim că îmbunătățirea legislației uh, merge întotdeauna mână în mână cu îmbunătățirea aplicării, în timp ce activitatea noastră în Parlamentul European continuă și continuă pentru a întări și îmbunătăți calitatea jucărilor. Aș vrea ca pentru anul viitor țările non-europene să se inspire din normele noastre pentru a-și îmbunătăți și pe plan internațional calitatea produselor. Președintele, mulțumesc foarte mult. Cum doamna Irigoyen Perez, două minute. Președinte, comisario, la directiva aprobada în 2009. Domnule președinte, domnule comisar, directiva adoptată în 2009 a fost uh, un succes pentru că a actualizat Uh, regulile și standardele pentru uh, siguranța jucăriilor. Aceasta ne permite să adoptăm noi măsuri, dar Asta nu este suficient. Trebuie să fim foarte vigilenți pentru a ne asigura că jucăriile care sunt comercializate nu pun în pericol bunăstarea sau sănătatea copiilor. Toate jucăriile de pe piață trebuie să fie în deplină conformitate cu legislația existentă. Trebuie să revizuim și să actualizăm mecanismele de supraveghere pentru a ne asigura că jucăriile periculoase pot să fie uh, scoase de pe piață cele care eh, conțin eh, substanțe din categoria CMR sau care au componente HPA. Este foarte important ca standardele să fie întărite atunci când este vorba de vârsta minimă de utilizare a jucăriilor. Este important ca vârsta recomandată pentru jucării să uh, derive din studii comportamentale. Trebuie să ne asigurăm că studiile noastre se bazează pe cunoștințele științifice cele mai recente și pe studii realizate. Este foarte important să conlucrăm și să asigurăm o colaborare uh, intensificate între statele membre. De asemenea, o cooperare consolidată uh, a autorităților vamale. Cetățenii uh, noștri cumpără multe jucării în perioada Crăciunului și trebuie să ne asigurăm că aceste jucării sunt în conformitate cu standardele de siguranță. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, domnule comisar. Comitetul științific al Comisiei care se ocupă de limita acestor substanțe chimice nu e ceva fiabil. Iată de ce aș dori să vă pun întrebarea următoare. Sunt de acord cu experții care au afirmat că nu e posibil să se dovedească că aceste substanțe dăunează copiilor pentru că în analiză au folosit apă și nu saliva copiilor care conține lactuză, dar nu trebuie să lăsăm să planeze incertitudinea când e vorba de copii foarte mici și riscul pus de jucările din plastic. Vă pun întrebarea, comisia are de gând să lanseze un test pe șoareci, cum s-a întâmplat, pentru a analiza efectele bisfenolului care se degaje din biberoanele de plastic, care acum sunt interzise din luna martie în Uniunea Europa. Vă rog să-mi permite să vă mai pun două întrebări. Comisia este de acord cu propunerea Comitetului Științific care prevede o expunere a copiilor la limita de 50% din expunerea pentru un adult și e adevărat că Comitetul Științific are de gând să facă să scadă de la o jumătate de microgram la 0,36 micrograme la cadmiu. Aș vrea să știu în ce fel Comisia va ține cont de această propunere a Comitetului Științific atunci când se măsoară aceste niveluri în jucării. Domnule comisar, trebuie să ne precizați termenele limite pentru aplicarea acestor măsuri pentru ca noi să putem să știm care va fi situația, având în vedere acești copii mici și părinții lor. Președintele, mulțumesc foarte mult. Doamna Rapti, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat intervenția dumneavoastră, domnule comisar, și ați vorbit uh, cu calm despre substanțele HPA și despre substanțele toxice. Uh, mi s-a părut că sunteți mai degrabă chimist decât comisar. Îmi spuneam, dar este comisar și este răspunzător de acest subiect. Ne-ați detaliat uh, aspecte referitoare la eticheta propusă de Evelyn Gebhardt ca garanție a, a siguranței jucăriilor cu care se joacă copiii noștri. Mi s-a părut însă că nu ne-ați oferit un răspuns concret, pentru că, iată, au trecut doi ani, vineri, de fapt, se fac doi ani, de când fostul comisar din uh, vechiul colegiu se referea la un eveniment dintr-un um, magazin de jucării din Bruxelles. Uh, acolo, acesta a semnat uh, un acord privind siguranța jucărilor copiilor noștri. Dar iată că de atunci și până acum nu s-a emis o nouă directivă. Și astăzi am auzit din nou, după cum am auzit și anul trecut, aceleași și aceleași idei repetate referitoare la siguranța jucărilor copiilor noștri. Este o problemă serioasă pentru că este deja o situație de criză și într-o situație de criză economică, părinții nu au bani. Ce fac în aceste cazuri? Se duc la magazinele unde, cu bani mai puțini, obțin jucării mai ieftine și mai proaste din punct de vedere calitativ. Mai mult decât atât, oamenii nu cunosc regulile în momentul în care produc jucării și nu există controle serioase. Trebuie să fim foarte precauți, pentru că toată lumea știe copiii noștri sunt resursa noastră cea mai importantă, sunt cei mai importanți pentru viitorul nostru. Prin urmare, o etichetă a siguranței pentru jucării este cât se poate de importantă. Domnule comisar, v-aș ruga să reacționați la doleanțele noastre, pentru că altfel nu ne-am aflat în situația de a repeta iar și iar aceeași idee. Mulțumesc, doamna Styler, două minute, spune președintele. Mulțumesc, domnule comisar. Siguranța jucărilor este importantă pentru toate familiile din Uniunea Europeană și este datoria noastră să asigurăm uh, siguranța copiilor trebuie să fim siguri că uh, aceste jucării sunt sigure. Am ajuns una cu mine astăzi pentru a vă reaminti cum arată unele jucării este atitudinea noastră față de siguranța jucărilor, faptul că suntem la această oră târzie aici și ne punem în continuare întrebări în legătură cu uh, siguranța jucărilor, uh, este foarte elocvent. Noi vindem uh, jucării uh, care contravin uh, acestor uh, norme uh, și astfel de cazuri au fost sancționate Există organizații care veghează la acest lucru la nivel local. Există o bătălie împotriva jucărilor nesigure însă trebuie să ne întrebăm cât de eficiente sunt uh, aceste standarde. Comisia trebuie să vadă dacă aceste standarde sunt efectiv aplicate, dacă se face o urmărire, o monitorizare pentru a veghea dacă statele membre își protejează copiii împotriva jucăriilor uh, nesigure avem nevoie de un cadru european de supraveghere a uh, pieței. Există o constrângere în ceea ce privește însă resursele și trebuie să facem mai mult pentru a avea informații uh, în legătură cu uh, jucăriile care trebuie retrase de pe piață. În plus, Comisia trebuie să introducă o bază de uh, date cuprinzătoare în legătură Uh, cu jucăriile care au prezentat uh, probleme de îndată ce acest lucru este fizic posibil. Sper că în 2011 o, vedem, o să vedem un angajament uh, sporit de abordare a acestei probleme a siguranței jucăriilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Segedi la Catch the Eye. Un minut aveți la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, stimați eurodeputați, copiii sunt viitorul nostru. De aceea este foarte important că de la o vârstă fragedă să se bucure de siguranță, să se poată juca cu jucării a căror siguranță este garantată. Mecanismele de supraveghere se reprezintă doar o parte a soluționării problemei. Însă, iată că și aceste mecanisme trebuie puse în aplicare trebuie să avem un control exhaustiv. Uh, trebuie ca în momentul în care regulile nu sunt uh, respectate să fie impuse sancțiuni. Am discutat foarte mult uh, despre jucăriile periculoase, nesănătoase. Și eu sunt părinte și adesea mi se pare că aceste jucării de pe piață sunt de proastă calitate și vândute în masă. Trebuie să ă, interzicem importul de astfel de jucării. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnule Kelly, un minut. Eh, eh, mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit despre acest subiect și anul trecut și ca vorbitori sunt aici în această seară. A mai trecut un an și nu e nimic mai uh, ciudat decât să vezi că un copil uh, se rănește sau moară chiar pentru că se joacă cu niște jucării, pentru că a înghițit ceva sau s-a strangulat cu ceva. Există și un agent ucigaș mai uh, ascuns, cancerul. Nivelul cancerului în rândul copiilor foarte tineri, mai ales ca rezultat al unei expuneri la substanțe chimice. PH e una dintre aceste substanțe. Iată de ce e important să se reducă nivelul CMR în uh, uh, jucările la care au acest copii. Iată de ce e nevoie de a întreprinde acțiune. Și acum din nou în irlandeze, e timpul să trecem de la vorbe la fapte și luăm măsuri pentru ca jucăriile sunt sigure pentru copii. Mulțumesc, spune președintele, domnul comisar în încheiere. Grazie, signor... Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început, și care să răspund la numeroasele întrebări formulate. Aș vrea să reamintesc încă o dată că directiva va fi uh, aplicabilă agenților economici începând cu luna iulie 2011. Obligațiile legate de substanțele chimice vor fi aplicabile începând cu iulie 2013 și am spus când am luat cuvântul că pentru Comisia aplicarea noilor norme din partea tuturor celor implicați reprezintă o prioritate. În ceea ce privește supravegherea, este evident că e nevoie de o legislație riguroasă, dar nu este suficient. Nu va fi niciodată eficace dacă nu e bine aplicată această, aplic, această supraveghere riguroasă. Asta și sunt convins că statele membre au un rol important de jucat. O jucărie care este plasată pe piața internă, indiferent dacă e la Constanța în România sau la Amsterdam, la Berlin sau mai știu unde, poate să apară fără niciun fel de control la frontieră. Securitatea consumatorilor depinde de asemenea de încrederea pe care o au pentru supravegherea piețelor. Dacă cineva încearcă să plaseze pe piață jucării periculoase, trebuie să fie pedepsit. Același lucru e valabil și pentru întreprinderi. Cele care respectă regulile apreciază faptul că nu sunt expuse concurenței neloiale din partea celor care pun pe piață jucării care nu sunt conforme. În rezumat, adevărata provocare este siguranța juridică, regulile echitabile pentru toți cei care joacă pe piața jucăriilor. Iată de ce în 2011 Comisia va examina posibilitatea de a pune pe picioare un program multianual de supraveghere a pieței care să permite să se identifice acțiunile ce trebuie întreprinse pe termen îndelungat și să pună la dispoziție resursele financiare necesare pentru a garanta controle riguroase și coerență în intervențiile statelor membre. În plus, v-aș spune că am intenția să organizez un eveniment în 2011, probabil odată cu intrarea în vigoare a directivei, o manifestare în portul Rotterdam cu ajutorul autorităților uh, olandeze pentru a vedea cum cel mai mare port din uh, Europa se va organiza pentru a respecta măsurile și prevederile noii directive. În ce privește marca CE, care a fost în centrul audierii mele în fața Parlamentului, înainte de a fi beneficiat de încrederea dumneavoastră și de fapt făcut și obiectul unei audieri pe lângă Comisia privind piața internă. V-aș reaminti că această marcă ce nu garantează calitatea, arată numai că se respectă anumite norme. Deci e un certificat de respectare a normelor și un certificat de calitate. O marcă de calitate ar putea să vină, dar în viitor, am spus-o de nenumărate ori, E deja o muncă destul de dificilă să încerci să uh, aplici corect marca C, să nu fie utilizată în mod abuziv. Dar, din păcate, încă se mai întâmplă pentru numeroase produse de import în Uniunea Europeană. Cred că în această privință va trebui să continuăm să depunem eforturi, să facem să progreseze marca CE și sunt gata să mă gândesc și la o marcă de calitate, dar deocamdată e prematur. S-a prevăzut și revizuirea directivei privind securitatea produselor. În ce privește bisfenolul din biberoanele bebelușilor, nu e vorba de jucărie și deci nu e acoperit de directiva privind jucările. După cum a reamintit uh, persoana care a luat cuvântul, acest produs oricum a fost retras de pe piață. Sper că am răspuns la majoritatea întrebărilor formulate și mulțumesc președintelui. Mulțumesc tuturor celor care au pus întrebări comisiei. Deci, multă mulțumire în încheiere. Președintele, mulțumesc, dragi colegi, domnule comisar. Dezbaterea se încheie. Reluăm activitatea mâine la 8 și jumătate. Mulțumesc!